Comisia Jurii a verificat uh, prerogativele colegilor Mitrofanos, Catainen și Miranda și mandatele acestora vor fi autorizate începând cu martie, respectiv aprilie 2018. Aveți obiecții? Prin urmare,